să fie numit ca membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. Dacă nu există obiecții, se va considera uh, aprobat acest fapt. Nu văd niciun fel de uh, obiecție, deci se, uh, se confirmă această numire. Trecem acum la uh, explicațiile